la bordul vehiculelor. Doamna Sehnalova, ca în calitate de raportor, are acum cuvântul și pe dumneavoastră, doamnelor și domnilor, v-aș ruga atunci când părăsiți uh, sala să o faceți uh, în liniște și cât mai rapid, astfel încât să înțelegem ce spune doamna raportor. Doamna Sehanalova, aveți cuvântul. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Domnule comisar, domnilor și domnilor colegi, dacă îmi permiteți, totuși voi continua. Chiar dacă nu au părăsit toți uh, colegii sala, uh, trebuie să mă folosesc de timpul de vorbire care mi-a fost acordat. Această dezbatere este o repetare a unei dezbatere anterioare pentru că deja din 2012, într-o primă lectură, uh, Consiliul European a adoptat uh, noul mecanism uh, proiect pentru sistemul ECOL și legătura sa cu interconectarea sa cu serviciul unic de apel de urgență 112. Și uh, este important ca, indiferent de tipul mașinii sau de modelul uh, pe care l-au cumpărat, de banii pe care au plătit, oamenii să poată beneficia la bordul mașinilor lor de aceste uh, sisteme s-a adoptat deja un, o un regulament uh, obligatoriu care prezice că începând din 2017, 1 octombrie, trebuie ca toată infrastructura și uh, toate să fie puse la dispoziție și toate mașinile să aibă obligatoriu la bord aceste uh, instalații noile tipuri de autoturisme, începând din 31 martie 2018, trebuie să fie astfel prevăzute ca în cazul unui accident sever să se declanșeze un apel de urgență automat la 112. Parlamentul European este unul din cei mai mari susținători a acest, introducerii acestui sistem. În ultima vreme am atras atenția asupra uh, în, în, întârzierile care au avut loc prin faptul că până recent uh, acest sistem era doar facultativ. În uh, uh, decizia sa din 2012, Comisia a solicitat, eh, eh, Consiliul a solicitat Comisiei să depună o eh, propunere legislativă în acest sens. În 2013 Comisia a venit cu o propunere care a fost discutată și în Comisia IMCO, în Comisia de Transport, în cea de Industrie și Energie, dar și Comisia Libe a fost preocupată de acest proiect legislativ care trebuie, eh, acum se propune pentru, eh, cu un caracter obligatoriu. Toți raportorii eh, toți raportorii din umbră au făcut treaba excelentă, le mulțumesc tuturor și mulțumesc pentru avizele deosebit de importante. În 2014, Parlamentul European, în primă lectură, și-a adoptat un aviz și a elaborat un mandat pentru negocierile cu statele membre Consiliul, ca și Parlamentul, a operat unele modificări la proiectul inițial, au urmat apoi trei sesiuni de trilog și până la urmă, în decembrie, s-a ajuns la un acord interinstituțional. Vreau de aceea să mulțumesc și reprezentanților președinților italiană și letonă pentru o colaborare foarte bună rolul președinției italiene a fost hotărător în adoptarea acestui Uh, compromis și vreau să mulțumesc și uh, Comisiei pentru contribuția sa. În cursul negocierilor, uh, majoritatea propunerilor de amendare a proiectelor inițiale, proiectului inițial au fost adoptate. Aici s-a ținut cont de compatibilitatea cu sistemele de navigare, cu interconectarea cu sistemul 112 și trebuie ca aceste servicii să poată fi intensificate și pe viitor, uh, nu în ultimul rând sporind competitivitatea și dezvoltarea în sectorul industrial uh, auto în Europa. Vreau să mulțumesc tuturor serviciilor parlamentelor pentru cooperare textul uh, garantează, așa cum este protecția sferei private și asta a fost încă de la început foarte important pentru Parlamentul European. amendamentele depuse de LIBE au ajuns să, să clarifice textul foarte mult. Adică, astfel s-a ajuns la stabilirea unei reguli conform căreia coordonatele autovehicolului nu sunt transmise decât în cazul declanșării apelului la 112. Deci, în cazul lor obișnuite, nu se transmit date de localizare. Și setul de date care se transmite la solicitarea apelului de urgență este doar un set minim de date date care, este trans, care sunt transmise doar doar uh, serviciilor de urgență apelate. Toate datele colectate sunt automat uh, șterse din memoria dispozitivului. Sigur că pentru a realiza acest sistem este nevoie de cooperarea mai multor uh, autorități și de aceea statele membre au solicitat mai mult timp pentru punerea în aplicare și implementarea sistemului. Eu cred că această cerere din partea statelor membre este pertinentă și este important ca sistemul atunci când pornește să fie fiabil, să funcționeze 100%, și ca cetățenii să aibă încredere. Uh, în acest sistem. Tocmai de aceea, dragi colegi, vă invit ca mâine, fără alte amendamente introduse la, în ultima clipă, să votăm favorabil acest proiect legislativ. Este important ca uh, acest mandat prin, uh, pe care l-am permit să-l putem uh, încheia cu succes. Uh, Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și aștept cu interes dezbaterea. Mulțumesc, mulțumesc uh, raportoarei Lova. Și acum are cuvântul Comisia. Vă rog, domnule comisar Hogan. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. În primul rând, aș dori să mulțumesc uh, doamnei raportor Lova și Comisiei IMCO pentru eforturile depuse pe marginea acestui dosar. Din păcate, comisarul responsabil pentru acest uh, dosar uh, nu poate fi prezent astăzi, de aceea am să o locuiesc eu. Dacă nu ar fi fost eforturile depuse de toate comisiile Parlamentului, uh, IMCO, TRAN, ITRE și Comisia pentru Drepturi Civile nu am fi ajuns atât de aproape de finalizarea acestui dosar și le mulțumesc tuturor. Acum am ajuns, am făcut de progrese mari în ceea ce privește îmbunătățirea securității pe șoselele noastre. Dar vrem ca atunci când au loc accidente grave să dispunem și de un sistem care să funcționeze rapid. Până uneori salvarea poate fi întârziată de informații care nu sunt exacte. ICOL poate fi un uh, instrument extrem de valoros aici. Este vorba de un uh, sistem informatic care oferă serviciilor uh, de salvare informațiile necesare și astfel se poate scurta timpul necesar pentru ajungerea la locul intervenției. Acum un an, pe, în aprilie 2014, Parlamentul s-a exprimat în favoarea unei decizii pentru construirea infrastructurii uh, pentru ICOL. Mâine aveți ocazia să uh, adoptați acest proiect care să aducă acest sistem în toate autovehiculele noi. Eu uh, sunt convins că uh, Parlamentul European a jucat un rol important în uh, elaborarea acestui text final. Și Uh, nu trebuie să uităm că există deja sisteme private care s-au dovedit viabile. Însă prin sistemul european e-call ne asigurăm că acest uh, sistem va fi disponibil pentru toată lumea. În ceea ce privește uh, protecția datelor, uh, am luat toate uh, reținerile în serios și se vor folosi doar informațiile necesare pentru intervenție și nu vor fi salvate mai mult decât este necesar. Prin urmare, șoferii pot fi siguri că datele personale sunt protejate și că e nu poate fi folosit pentru a le urmări mișcările. E-call este un exemplu de uh, dosar de succes și în acest context aș dori să subliniez uh, importanta contribuție a Comisia pentru Drepturi Civile. Știu că mulți dintre dumneavoastră și-ar fi dorit ca ICOR să fie implementat înainte de 2018 și înțeleg nerăbdarea, dar în același timp ne trebuie un termen realist pentru producători, dar și pentru consumatori. Uh, și evident, acum uh, legiuitorul european trebuie să mai transforme în lege această inițiativă. Mulțumesc. Acum uh, cuvântul grupurile politice, domnul Carlos Coelia din partea PPE. Uh, pentru început. Două minute. Prezident. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. În primul rând, aș vrea să o, coleg pe, să o felicit pe colega Olga Sehnalova pentru munca făcută. După mai multe trialoguri și după multă muncă s-a ajuns la un uh, compromis care poate duce la bun sfârșit ceea ce ceream noi din 2003 sprijinim textul care se va vota mâine în plen. E o plus valoare pentru siguranța rutieră și pentru siguranța vieților cetățenilor noștri. Acest sistem ICOL salvează vieți omenești. Într-o Uniune Europeană în care mii de familii trec prin tragedii din cauza accidentelor rutiere, implementarea acestui sistem legat la uh, numărul de urgență 112 nu e o, o datorie, ci e practic un drept pentru toată lumea. În caz de accident se stabilește automat legătura cu Serviciul de Urgență European și se trimit uh, niște date minime legătură cu vehiculul și pasagerul respectiv. Prin ICOL pot fi salvați uh, oamenii mai rapid cu costuri mai reduse. Momentul de față când mulți spun că nu avem nevoie de mai multă Europa, această legislație privind uh, ICOL, privind uh, omologarea sistemelor pentru implementarea lor la bordul autovehiculelor, ne arată că într-adevăr avem nevoie, că de fapt avem nevoie de mai multă Uniune Europeană și e un exemplu prin care vedem cum pot fi uh, aduse, practic, uh, niște aspecte pozitive pentru a soluționa această problemă a accidentelor rutiere. ICOL e gratuit, e sigur, funcționează în toate statele membre și, de asemenea, sunt respectate norme stricte în ceea ce privește protecția datelor. Implementarea obligatorie a acestui sistem, începând cu martie 2018, va îmbunătăți cu siguranță uh, protecția civilă. Vă mulțumesc, doamna Gebhardt, în numele Socialiștilor și Democraților. Mulțumesc, domnule președinte. Stimată colegă Senialova, vă mulțumesc pentru excelenta muncă depusă și pentru rezultatul cu care, într-adevăr, putem fi foarte mulțumiți. Noi, socialiștii și democrații din Parlamentul European, vom vota favorabil acest text mâine. Pentru noi, socialiștii, a fost foarte important ca ajutorul atunci când este necesar într-un accident să poată ajunge cât se poate de repede. Și de aceea sistemul e este foarte important. Însă a apărut încă de la început o problemă în legătură cu acest sistem, și anume protecția datelor. Asta a fost uh, practic uh, Uh, cea mai litigioasă și controversă problemă pe care am discutat-o și uh, uh, eu cred că soluția acestui sistem dormant este până la urmă cea de, preferet, de preferat. Prin acest sistem e-call nu se poate reface traseul unui autovehicol. De asemenea, nu este prevăzut uh, ceea ce speră diferiții furnizori Uh, privați, uh, anume ca date, inclusiv privind uh, starea de sănătate a șoferilor, să fie stocate și transmise mai departe. Nu. Singurul lucru pe care noi îl dorim, singurul obiectiv acestui sistem este apelarea precoce a serviciilor de urgență și atunci trebuie să se știe unde s-a întâmplat, adică trebuie transmise coordonatele accidentului, astfel încât serviciile de urgență să se poată îndrepta în timpul cel mai scurt cu putință la locul accidentului. Protecția datelor este garantată și în același timp ajutorul rapid este facilitat. Tocmai de asta am avut nevoie. Mulțumesc domnul Van Boshui pentru grupul ECR. Bedankt, voorzitter, beste collega's. Domnule președinte, stimați colegi, în decembrie, am ajuns uh, la un consens în uh, Comisia IMCO în ceea ce privește uh, acest sistem. Și acum, patru luni mai târziu, mă bucur că am ajuns cu acest dosar în plen și sper că mâine vom avisa dosarul și Mulți cetățeni sunt ale accidentelor rutiere, mulți au și murit uh, și poate că sistemul ICOL ar fi putut să-i salveze. Acum uh, lucrurile vor sta altfel, uh, se va transmite un semnal în mod automat către centralele serviciilor de intervenție, ceea ce poate face diferența atunci când e vorba de salvarea unei vieți. E un fapt pozitiv, acela că, iată, putem uh, de la nivel european să contribuim la creșterea siguranței în trafic. Evoluțiile tehnologice și protecția datelor, evident, au fost teme centrale de dezbatere. Doar în momentul în care se deschide airbag-ul, se transmite un semnal în ceea ce privește uh, posibilitatea uh, dezactivării sistemului de către șofer, uh, nu putem fi de acord. Sper că mâine vom putea da un semnal pozitiv care să salveze vieți. Mulțumesc, doamna Calas, acum în numele ALDE. Um, the vote on eCall is the last step to ensure uh, that... Acest sistem eCall E un sistem cu care trebuie să fie echipate toate autovehiculele și care trebuie activat în caz de accident. E bine că avem și prevederi pentru a nu folosi greșit acest sistem și pentru a proteja intimitatea indivizilor. Intimitatea indivizilor e foarte importantă pentru grupul meu. Scopul e este să salveze vieți omenești și atât. Să nu uităm că centurile de siguranță au uh, redus numărul de accidente mortale cu 40%, deși mulți în perioada respectivă erau sceptici, după care au venit airbag-urile. Și acum avem sistemul e-call și obișnuințele trebuie să se schimbe, e nevoie de tehnologie nouă. Însă o astfel de tehnologie precum ICOL poate duce la o mai bună siguranță rutieră. Pentru țări precum Estonia, unde traficul e foarte ridicat, foarte crescut, e clar că pentru serviciile de urgență ar fi foarte util să existe un astfel de sistem. Vreau să le, deși vreau să le spun colegilor că, care spuneau că sistemul e gratuit, ei bine, nu e chiar gratuit, investițiile le fac companiile, însă totuși e un lucru important uh, trebuie să ne asigurăm că în caz de accident uh, serviciile de salvare vor ajunge, vor sosi la fața locului cât mai repede cu putință. Vă mulțumesc. Acum uh, domnul Külenel în numele GUE. Doamna Külenel, mă scuzați. Vă rogăm să folosiți microfonul. Mulțumesc, domnule președinte. Sistemul ICOL este un caz de precedent pentru in, pentru o respectare mai bună a legilor uh, de circulație, evident, dar Eh, în același timp ne arată că și inclusiv în traficul eh, rutier trebuie ca protecția datelor să fie mai intens urmărită. Și nu avem nevoie de stabilirea unor reguli de la caz la caz, ci avem nevoie de o, un cadru european de reglementare pentru culegerea datelor din eh, transporturi. Există divergențe între grupurile parlamentare și chiar în sânul unor da, dintre aceste grupuri. Să nu uităm însă că noi parlamentarii ne-am uh, uh, asumat uh, de, un, de unde singur uh, obligația de a înjumătăți numărul deceselor din traficul rutier într-un termen de 10 ani. Nu este posibil, nu putem accepta ca zeci de mii de oameni uh, să-și piardă viața anual. Asta este uh, echivalentul unui oraș anual. În același timp însă este foarte importantă protecția datelor și cred că siguranța călătorilor și siguranța protecția datelor trebuie corelate foarte atent. Mulțumesc uh, domnul Albrecht pentru grupul verzilor, un minut și jumătate. Thank you very much, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. În primul rând, aș dori să-i pentru eforturile depuse la acest regulament Apreciez uh, că au existat uh, îmbunătățiri majore în ceea ce privește transmiterea informațiilor în sistem. Dar să fim uh, sinceri, regulamentul ICOL nu va preveni niciun accident, pentru că siguranța rutieră se referă până la urmă la rezolvarea cauzelor, de pildă excesul de viteză sau consumul de alcool la volan. Aici trebuie intervenit pentru a crește siguranța rutieră. Până la urmă, uh, nu s-a formulat un răspuns uh, în ceea ce privește capacitatea de a transmite un semnal de urgență. Pentru un deținător de autovehicol este bine să existe un sistem instalat la bord. Dar de ce să nu lăsăm uh, celui uh, care achiziționează o mașină uh, libertatea de a alege dacă vrea sau nu acest sistem ca dotare? pentru că e practic inclusă o conexiune de mobil și chiar dacă nu transmite tot timpul, tot se pot obține informațiile cu privire la locația unui vehicul. Deci este vorba de o intruziune aici și trebuie să avem grijă să nu deschidem aici cutia Pandorei, să nu urmărim uh, orice deținător de autovehicol în orice mișcare. Mulțumesc pentru afiliați, domnul Maier. Ja, danke schön, Herr Präsident. Mulțumesc, domnule președinte. În principiu, uh, nici eu n-aș avea Eh, nimic de obiectat eh, la introducerea de către statele membre a sistemului e-call. De fapt, nici nu este atât de nou, cum au spus unii colegi. Eh, există deja sistemul e-call deja oferit de anumiți producători de automobile. Într-adevăr, nu sunt prevenite accidentele, dar se câștigă minute prețioase între momentul producerea așietului și sosirea forțelor de intervenție. Totuși, rămân încă niște chestiuni nesoluționate aici. Odată, este problema că există deja eh, producători care eh, au deja un astfel de sistem. Și atunci, eh, ce vor face acești producători? Vor instala două sisteme, unul al lor facultativ și unul obligator? Și în al doilea rând, am o problemă cu o, termenul propus de 1 octombrie 2017 ca moment al implementării în Uniunea Europeană a acestui sistem. Însă cea mai mare problemă este cea a protecției datelor și aici mai trebuie discutat. Mulțumesc. Domnul Schwab, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, stimați uh, colegi și din partea mea mulțumiri adresate raportoarei, dar și domnului Coelio pentru uh, Uh, activitatea depusă pe marginea unui proiect legislativ uh, complicat, care acum este finalizat și care acum sporește presiunea asupra statelor membre să creeze uh, condiții unitare în ceea ce privește apelurile de urgență la 112 și accesibilitatea acestora. Și cu toate rezervele care există față de protecția datelor, trebuie să fim conștienți de faptul că va fi o contribuție importantă în ceea ce privește uh, creșterea protecției în caz de accidente. Pentru mâine nu avem decât o sing- un singur amendament Um, care vine din partea ALDE, care însă tocmai am, au argumentat că ar trebui respins, deci mai bine ar fi fost introdus de verzi, nu? Sigur că atunci când este vorba de protecția datelor pot fi spuse multe, dar acest apel de urgență pornește doar în momentul în care se declașează airbag-ul și din câte cunosc eu, atunci uh, e vorba de o problemă majoră uh, la autovehiculul respectiv dacă se deschide airbag-ul. Eu cred că am găsit un compromis uh, corespunzător între siguranță și protecția datelor și îmbunătățirea infrastructurii pentru apelurile de urgență în Uniunea Europeană. Și până la urmă nu se pune neapărat problema siguranței în trafic astăzi aici, ci dacă vom reuși ca în toate statele membre să activăm acest uh, apel de urgență 112 în toate statele membre până la termenul limită. Domnule Schwab, există un cartonaș albastru uh, care vă este adresat din partea domnului Rubic. Vă rog, domnule Rubic. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule coleg Schwab, m-ar interesa care sunt cerințele de sistem ale uh, acestui nou sistem de apel call. Vreau să întreb dacă tehnologiile sunt uh, suficient de performante pentru transmiterea acestor apeluri. Mulțumesc, domnule Rubic. Suntem în a doua lectură aici și, într-adevăr, um, e adevărat că nu există doar acest sistem uh, de apel la 112, ci vor putea exista în continuare și sisteme private. Dar uh, acest lucru uh, nu împiedică pe nimeni să folosească sistemul 112 și cred că standardele uniformizate sunt în beneficiul tuturor. Mulțumesc, Are acum cuvântul domnul Weidenholzer, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să mulțumesc raportare pentru munca valoroasă pe care a depus-o. Putem să ne bucurăm acum că, pe de o parte, adoptăm uh, un act prin care vor fi salvate vieți, ce este important, ce este necesar. În același timp, însă, ne putem bucura și de faptul că în Parlamentul European am găsit o, un punct de vedere comun care a ameliorat proiectul inițial al Comisiei și care demonstrează cât de bine pot coopera comisiile de specialitate ale Parlamentului. Cred că merită menționat acest lucru. Nu în cele din urmă, consider că problema protecției datelor este un aspect foarte important. Am vorbit mult despre caracterul facultativ sau obligatoriu al transmiterii anumitor date și cred că până la urmă am găsit o soluție bună care respectă și garantează principiile protecției de date. Până la urma urmei, este foarte important să ai un sistem care să fie accesibil tuturor și care să fie un serviciu public până la urmă. Mulțumesc. Un minut. Eh? Un minut acum eh, domnului Dalton. Da. Mulțumesc, domnule președinte Împiedicarea accidentelor rutiere are nevoie de sprijinul nostru, însă ar trebui să ne concentrăm pe acele strategii și mecanisme care sunt uh, cel mai eficiente pentru siguranță. Eu nu pot fi pentru un sistem obligatoriu ICOL din două motive. În primul rând, sistemul funcționează prin semnal um, uh, de celular, de telefon. În zonele rurale nu prea funcționează, de exemplu, în anumite zone din Marea Britanie sunt de, pe, sunt de recepția limitată. Al doilea rând, e nevoie de multe um, investiții se spune că doar 0,5% din accidente ar putea fi reduse. Asta spun experții. Eu cred că alte soluții sunt mai utile. Mă interesează de asemenea, mă îngrijorează și problema dreptului la informații personale. Noi vrem să există niște garanții în acord. Alți colegi ne convin că s-au inclus, însă noi credem că libertățile și dreptul la intimitate nu sunt suficient de protejate și de aceea nu pot să sprijin acest sistem ICOL ca fiind obligatoriu. Are cuvântul acum doamna Ghezine Meissner, un minut și jumătate. Mulțumesc, Mulțumesc domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc Olga Lova pentru eforturile depuse. O apreciez foarte mult, însă trebuie să împărtășesc, de fapt, ceea ce a spus și antevorbitorul. E adevărat, uh, atunci când este o îmbunătățire uh, în ceea ce privește posibilitatea de intervenție, e un lucru salutar, dar am întrebat de la bun început unde e și butonul pe care putem dezactiva sistemul. În ceea ce privește siguranța rutieră, de cele mai multe ori te lovești de uh, protecția datelor și uh, Acum, de pildă, chiar dacă nu scrie în instrucțiunile de utilizare, un uh, cabriolet, de pildă, înregistrează date cu privire la modul de închidere a acoperișului, dacă a fost bine sau nu, fără ca tu măcar să știi. Și, de asemenea, se pot întâmpla uh, intruziuni și dacă ar exista un buton de dezactivare, atunci ar fi un pas important pentru protecția datelor și de aceea îi rog pe toți cei care doresc acest lucru să susțină uh, amendamentul ALDE. Mulțumesc și pentru uh, faptul că ne-ați făcut economie de timp. Are acum cuvântul uh, domnul Trozinski. Doamna. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Siguranța rutieră, prin recomandarea dumneavoastră, devine un subiect uh, prioritar pentru UE. În Franța, automobiliștii francezi au devenit uh, vași de lapte, practic, sub pretextul securității și siguranței. Chiar dacă spuneți că va fi un sistem pus la dispoziție gratuit, de implementarea uh, pe, în autovehicule va avea un cost de, pentru producător și prețul la mașini va crește. Un sistem e bineînțeles, care va trimite semnal GSM, are intenții lăudabile, însă analiza de impact pe care ne-o prezentați ni se pare foarte incompletă. Reducerea gravității uh, rănilor între 2 și 15%, de exemplu, parcă sunt niște cifre scoase așa, nu știu, din mâine, ca dumneavoastră. Uh, Protecția datelor personale ne îngrijorează foarte mult. Aceste prevederi sunt cele mai dificile pentru noi. Cum puteți garanta că aceste date nu vor fi exploatate și în alte scopuri, nu doar pentru salvarea oamenilor? Eu cred că interesele economice trebuie. Eu cred că aici, de fapt, vă gândiți mai mult la interese economice decât la salvarea vieților omenești. De aia vom vota împotrivă. Doamna Galpel, un minut și jumătate. Vă mulțumesc, domnule președinte. Punctul meu de pornire este următorul. Piața unică și serviciile de pe piața unică trebuie să funcționeze exact așa ca un serviciu de urgență, peste tot accesibil pentru toată lumea. Vreau să menționez însă că și protecția drepturilor noastre este foarte importantă. Deci o felicit pe raportoare pentru uh, modul echilibrat în care și-a re- redactat raportul. Îmi amintesc de dezbaterea din 2012, de toate prezentările pe care le-am avut de atunci, de toate audările de experți pe care le-am organizat și cred că în lumina acestor uh, evenimente munca raportoare este într-adevăr echilibrată. Avem nevoie însă de un mecanism, de, de un sistem care să fie obligatoriu și care să nu poată fi decuplat. Pentru că există foarte multe situații în care șoferul auto este e, încarcerat în mașină, își pierde cunoștința, deci în aceste situații sistemul trebuie să intre în funcțiune. Și acest sistem trebuie aplicat în mod obligatoriu în toate statele membre, la toate tipurile de mașini, și gratuit pentru cetățeni. Îmi dau seama că acest sistem nu este ieftin și tocmai de aceea este important ca acest sistem să poată fi uh, instalat la bordul tuturor autovehiculelor până în 2018. Avem timp suficient până atunci pentru a face ultimele finisaje eh, și ajustări la sistemul ICOL. Eu cred că acest sistem va salva multe mii, multe zeci de mii de vieți și datoria noastră este să creăm un sistem eh, care să fie cuprinzător pentru aceste servicii de urgență și eu susțin acest sistem. Eh, domnul Stiller, un minut. Mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc colegei Sehnalova pentru treaba excelentă la acest dosar. În ciuda faptului că nu a fost întotdeauna ușor, um, rezultatul final e foarte bun. Avem o legislație, putem avea o legislație care ne, pute, ne poate ajuta să salvăm uh, mii de vieți omenești în Scoția și în UE. Siguranța rutieră reprivește pe toți. Dacă ești implicat într-un accident grav, serviciile de urgență sunt contactate automat și astfel toți uh, pasagerii și șoferii sunt mai liniștiți, mai ales când rudele tale, de exemplu, călătoresc în străinătate. Se investește mult în uh, inovații uh, TIC pentru a îmbunătăți viața cetățenilor. Această tehnologie creează um, aplicații inteligente, e vorba de Internet of Things, e vorba de inteligență de mobilitate inteligență. E-call e un astfel de exemplu de inteligență a tehnologiei. Automobilele, practic, pot fi dotate cu aceste aplicații. Deci salutăm uh, posibilitatea de a avea aceste sisteme la bordul autovehiculelor pentru a salva vieți omenești. Vă, vieți omenești. Vă mulțumesc, doamna Ford, un minut. Nearly 26,000 Aproape 26.000 de persoane mor în fiecare an în accidente rutiere. Și dacă ai fost cu roțile în sus, uh, în mașina proprie, cu familia, așa cum am pățit eu vara trecută, atunci uh, ți-ai dori ca serviciul de intervenție să ajungă la tine cât se poate de rapid. Au existat preocupări în acest dosar în ceea ce privește protecția datelor și unele dintre acestea au fost rezolvate în cursul negocierilor trialog. Însă persistă uh, rezerve în ceea ce privește o astfel de legătură celulară intrusivă în propriul autovehicul care să nu poată fi uh, dezactivată. Poate că ar fi trebuit să avem o măsură mai voluntară și ca sistem tehnologic, regulamentul vine cu un format mult prea prescriptiv și nu prea lasă loc uh, la multă inovație și de asemenea uh, costă foarte mult, estimează circa 100 de euro per autovehicul, dar și mai mult costă infrastructura din spate, și, uh, din păcate, acești bani vor proveni uh, de la alte măsuri care ar fi fost, uh, de asemenea, mente să salveze, salveze vieți. Ca de pildă îmbunătățiri tehnologice la construcția de mașini care să fi prevenit um, accidentul de la bun început. Chiar dacă Um, este un dosar uh, bun. Cred că am fi putut face acest uh, dosar legislativ mai bun, mai inteligent și mai puțin costisitor și mai voluntar. Este întreruptă uh, vorbitoarea. Vă spun că este doar prima dezbatere din nouă în această seară și nu va fi posibil să dau cuvântul tuturor celor care au solicitat să intervină la procedura intervențiilor spontane, ci unui număr uh, de doar 8 deputați uh, reprezentând uh, spectrul politic al Parlamentului. Iar acum cuvântul doamna Tun von Mulțumesc, domnule președinte sunt convinsă că acest sistem uh, e-call în uh, autoturisme trebuie să devină unul obligatoriu și pentru aceia care se tem de noul sistem, nu pot decât să repet că am reușit să obținem un nivel corespunzător de protecția datelor private, astfel încât nu se oferă posibilitatea uh, localizării sau urmăririi în mișcarea autoturismelor. Vreau să o felicit de aceea pe raportare și pe raportorii din umbră pentru rezultatul obținut, pentru că aici vorbim de siguranță în trafic, de viață uh, oamenilor, de viață umană. Când vorbim de securitatea uh, pentru viața umană, de, de siguranța și integritatea fizică, uh, trebuie, este un lucru foarte bun, dar trebuie să facem și alte lucruri care ar putea contribui foarte bine la creșterea siguranței rutiere. Există, există țări uh, în care nu există uh, filtre de uh, microparticole, uh, există uh, țări în care uh, sunt dezafectate și dezmembrate în mod ilegal și necorespunzător autoturisme, uh, lucruri care uh, pun în primejdie și mai mult sănătatea noastră. Deci uh, trebuie să tratăm și alte subiecte cu aceeași atenție ca și acest subiect. Uh, are cuvântul domnul Danti. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Știți că timpul de salvare, uh, de intervenție, are un uh, impact foarte mare asupra posibilităților de supraviețuire. De aceea, noi credem că acest acord privind uh, instalarea cu sistemul ECOL în cazul autovehicolor ușoare e un pas înainte pentru protecția tuturor cetățenilor. Mulțumesc doamnei Sehnalova și președinției Uh, italiene cu ca, pentru perseverența lor de a încerca să stabilească aceste dispoziții privind siguranța rutieră. Mai multe sectoare sunt uh, uh implicate aici. Sectorul uh, siguranței, dar și cel al protecției datelor personale. Avem standarde din ce în ce mai ridicate, avem niște exigențe clare și pentru sectorul productiv și eu cred că s-a ajuns la un compromis corect. Uh, E un exemplu semnificativ al unei Uniuni Europe integrate, concrete, apropiate de cetățeni. De o astfel de Europa avem din ce în ce mai mult nevoie și eu sper ca cei care se opun acestei, acestui proiect să nu o facă, deoarece e un proiect care garantează mai multă siguranță tuturor cetățenilor. Vă mulțumesc, domnule Corbett, uh, referitor la procedură, vreți să luați cuvântul? Domnule președinte, nimeni nu a luat cuvântul de la grupul IFDD. De ce oare? se pare că e o idee greșită să avem o astfel de legislație sau pur și simplu sunt jenați de faptul că la nivel european există un act legislativ cu un sprijin atât de larg, ceea ce e clar un lucru bun. Posso solo riferire che... Pot să vă spun că grupul IFDD nu a considerat uh, necesar să intervină în această dezbatere. E tot ce pot să spun în fața plenului. Acum, doamna Paunova, un minut. Aveți cuvântul. Dente. Dear colleagues. Domnule președinte, dragi colegi, Votul de mâine asupra punerea în aplicare sistemului ECOL nu este doar concluzia a șase ani de muncă laboreasă a Parlamentului European. Este un vot care solicită Comisiei să propună cât se poate de curând măsuri legislative care să facă din ECOL un sistem uh, obligatoriu până în 2018. Dar și mai mult decât atât, uh, votul de mâine este un pas decisiv pentru consolidarea unui sistem care poate salva vieți. Este unul din cele mai bune exemple pentru valoarea adăugată pe care UE o reprezintă pentru cetățenii săi. În lumina uh, evenimentelor recente, înțelegem că tehnologiile digitale joacă un rol important în interconectivitate. Da? Și întotdeauna când vorbim de conectivitate, vorbim și de protecția datelor private, datelor personale. Tocmai de aceea au fost introduse clauze de protecția datelor care ne asigură că autovehicolele nu vor fi folosite pentru localizare, sistemele nu vor fi folosite pentru localizarea autovehiculelor și se, sistemele se vor declanșa doar la accident. Mulțumesc, doamna Flașico Babenova, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Această tematică este una extrem de complicată. Însă aș dori să-i mulțumesc Olgai Sehnalova pentru elaborarea unui raport excelent. Din 2005 ne preocupă această tematică. Eu consider că acest sistem inovator, ICOL, va putea salva mii de vieți și e mm, păcat că s-a tot amânat intrarea în vigoare. Securitatea în trafic este și siguranța rutieră reprezintă teme importante pentru Europa, de aceea se impune să adoptăm măsuri în acest sens. Și trebuie să sporim uh, nu doar uh, siguranța activă, ci și cea pasivă. Trebuie să Uh, creștem eficacitatea serviciilor de intervenție medicale. De aceea cred că acest sistem ICOL va avea rezultate pozitive și va putea salva vieți în cazul unor accidente grave. De asemenea, sunt convinsă că informațiile vor fi protejate. Domnul Maria, un minut. Sistemul ICOL e un sistem care va putea salva vieți omenești în caz de accident. Va contribui la uh, sporirea siguranței rutiere, însă ce garanții avem în ceea ce privește protecția datelor personale? Ce garanții avem pentru a fi sigur că se protejează viața intimă? Din dezbatere nu se întrevede așa ceva. Principiul flexibilității creează un vid neprotejarea datelor chiar și pentru o perioadă foarte scurtă de timp uh, e ceva problematic. Poate că pe viitor s-ar putea păstra foarte mult timp aceste date. Nu ni s-a explicat de asta nici legătura între acest sistem și transportul digital. Nimeni nu ne-a dat informații în legătură cu modul în care acest sistem va funcționa. Um, în cazul în care vom avea pe viitor uh, mașini cu șofat automat, deci practic fără șofer. Și ce se întâmplă și cu trasabilitatea mașinilor? Președinte, știu bine glasiti. Domnule președinte, vă mulțumesc. Vreau să subliniez faptul că acest sistem este ieftin, este sigur și va fi foarte ușor uh, accesibil pentru toți cetele, un lucru care poate salva vieți în traficul rutier. Prea mulți din concetățenii noștri și-au pierdut sau își pierd viața pe șosele și faptul că de acum ajutorul medical va ajunge mai repede, va reduce numărul victimelor este același lucru ca și odinioară cu introducerea centurilor de siguranță și a airbag-urilor. Pentru grupul nostru a fost foarte important să se ajungă la un consens în legătură cu nivelul de protecție a datelor și tocmai de aceea voi susține și voi vota acest sistem mâine. Mulțumesc, spune președintele, domnul Șoltes are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Siguranța în trafic este foarte importantă. Numărul de accidente rutiere pe an este pur și simplu mult prea ridicat. Așa cum s-a spus, vorbim de 26.000 de decese pe an. În același timp, trebuie evidențiat și faptul că ar trebui făcut mai mult și în ceea ce privește prevenția, pentru că de, numărul de decese ar putea fi redus și prin o scădere a limitei de viteză cu 10 km pe oră. Deci și în ceea ce privește prevenția trebuie să facem mai multe. La fel și uh, în ceea ce privește educația. În special atunci când este vorba de uh, conducerea sub influența alcoolului sistemul e-call nu va duce la uh, sporirea siguranței, dar uh, va reduce poate numărul de victime. Mulțumesc, domnul Obermeier, un minut. Herr Präsident. Mulțumesc, domnule președinte. Un sistem de apel de urgență automat care aduce ajutor rapid, cu siguranță este o decizie bună, dacă ajutorul este disponibil. Adică, eu văd două mari probleme. Pe de o parte, uh, Eh, platforma de telematică eh, trebuie să fie sigur și din punct de vedere al protecției datelor. Eu mă îndoiesc de acest lucru pentru că cu siguranță că fluxul de date va fi pentru, de maxim interes nu numai pentru producătorii de autoturisme, dar și pentru companiile de asigurări. Pentru mine însă problema o reprezintă și aparenta uh, siguranță. Uh, pentru că uh, disponibilitatea uh, serviciilor de urgență nu este aceeași peste tot. Deci, uh, numai pentru că acest, ai acest sistem instalat la bord nu înseamnă că vei fi salvat mai repede. Din păcate, trebuie să spunem că aici este încă nevoie de făcut multe, multe, multe eforturi pentru ca peste tot, în toată Uniunea Europeană, în toate colțurile rurale și urbane, sistemul de urgență să funcționeze la fel. Mulțumesc, doamna Mariana Petir, un minut. Gospodine predsjedniče, parlament je donio odluku kojom je... Mulțumesc, domnule președinte. prin regulament acest sistem va fi uh, instalat în toate autovehiculele. În același timp se vor proteja datele personale, acestea nu vor fi stocate mai mult decât e util. E-call salvează vieți omenești, deoarece permite uh, conectarea automată la numărul 112 în caz de accident. E un sistem de salvare care trebuie să fie pus la dispoziția tuturor cetățenilor în mod gratuit. Statele membre trebuie să facă cât mai multe eforturi pentru a informa pe cetățenii în legătură cu importanța sistemului ECOL și unele state membre vor trebui să investească și în infrastructura de telecomunicație pentru ca sistemele lor să fie îmbunătățite și pentru că astfel toți cetățenii să poată fi localizați în orice loc de pe teritoriul Uniunii Europene. Deocamdată lucrurile nu stau astfel. Să pentru asta va fi nevoie de mai mult timp. Sistemul ECOL e mai avansat din punct de vedere tehnologic, va fi deci instalat la bordul autovehiculului și în caz de accident, repet, va stabili uh, legătura automat cu operatorul uh, de urgențe. Grazie, Presidente. Domnul Caputo, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. ICOL reprezintă un uh, sistem uh, de dirijare care integrează uh, informații pe bază de linii celulare. Astfel, se poate transmite un uh, semnal rapid atunci când are loc un accident rutier oriunde în Europa, ceea ce poate face diferența mii de accidente rutiere pe an prin uh, informații vis-a-vis -vis de localizarea exactă a accidentului, serviciile de intervenție pot acționa mai rapid și mai eficace. Cu toate acestea, uh, trebuie acordată atenția protecției datelor, pentru că aceste date trebuie să uh, colectarea datelor trebuie să fie în mâini responsabile și nu a unor operatori privați. Datele ar trebui să fie gestionate gestionate în mod rațional pentru ca uh, fluxul de date să corespundă uh, sistemului de uh, orașe inteligente. Mulțumesc că dezbaterea se încheie acum aici, iar acum cuvântul domnul uh, Hogan. Vă rog, domnule comisar, aveți cuvântul. And uh, thank you very much, uh, Mr. President. And uh, I wish to thank the... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au intervenit pentru dialogul constructiv. A fost foarte bine să pot, să-i putem asculta pe toți cei care au dorit să intervină. Din dezbatere se vede clar că există un sprijin uh, covârșitor pentru sistemul e-call. Și mă bucur că există acest sprijin larg. Parlamentul European încă o dată dă dovadă de hotărâre Uh, clară pentru a sprijini acest sistem, își dă seama care sunt beneficiile acestui sistem. Și e important să avem unitate atunci când e vorba de ceva atât de important precum siguranța rutieră. E vorba de tehnologie nouă, în primul rând. Uh, autovehicolele vor fi uh, practic dotate cu acest sistem pentru a putea stabili locația și detalii personale. E vorba de detalii personale ale celor implicați în accident. Prin uh, regulament se oferește, se oferă, mă scuzați, protecția asupra datelor personale. Uh, se, va, se vor salva mai multe vieți omenești în caz de accident. Din păcate, accidente întotdeauna se vor întâmpla din cauza comportamentului oamenilor de multe ori. Însă statele membre nu ar trebui să se dea, să dea înapoi de la um, sprijinirea acestui sistem. Doamna Ford era îngrijorată de costul economic pentru consumator în ceea ce vrește instalarea acestei noi tehnologii la bordul autovehiculor. Vreau să vă amintesc că suma de 100 de euro e practic o estimare uh, ridicată. Sistemele GPS, uh, antenele de telefonie mobile deja există acum în multe autovehicule, ceea ce reduce costul foarte mult. E un preț mic de plătit pentru uh, Uh, beneficiile pe care le putem avea. Se include, practic, acest sistem în faza de producție. Acum vreau să-i mulțumesc, domnule raportor, tuturor raportorilor din umbră și tuturor eurodeputaților pentru uh, discuția foarte bună pe care am avut-o și pentru sprijin. Vă mulțumesc, domnule Hogan. Are cuvântul acum doamna Segnalova, raportoare. Aveți cuvântul, stimată doamnă. Cu slovo, dovolte mi uzavrit tuto Mulțumesc. Permiteți-mi să le mulțumesc tuturor colegilor care au contribuit la această dezbatere și care și-au exprimat sprijinul de-a lungul întregului proces legislativ. Așa cum am spus deja, Uh, am constatat că au existat anumite observații critice cu privire la acest sistem. Eu sunt convinsă că Parlamentul European împreună cu statele membre a putut să țină cont de toate observațiile critice în text. Dragi colegi, am convingerea fermă că introducerea acestui sistem Uh, în Uniunea Europeană va duce la o mai bună siguranță a tuturor utilizatorilor uh, drumurilor și șoselelor noastre. Reducerea numărului de victime și de persoane accidentate e o prioritate pentru Parlamentul European și așa ne-am exprimat de mai multe ori, iar votul de mâine ne va ajuta să atingem acest obiectiv. Îi mulțumim, doamne raportor, încheiem aici discuția, votul va avea loc mâine, dragi colegi.